vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate vis-a-vis -vis de situația umanitară din Yemen. Primul vorbitor este ministrul de externe Bert Könders în numele înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, madam, uh... Mulțumesc. Doamnă președinte, stimați uh, deputați, în primul rând aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru această dezbatere extrem de importantă uh, și critică pentru uh, situația umanitară din Yemen. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Yemen este o criză uitată și este necesar să să ne concentrăm atenția și asupra ceea ce a fost descris ca o criză umanitară de proporții inimaginabile, fiind uh, mii de oameni care au nevoie de asistență imediată. În pofida condamnării internaționale, nici până acum nu se respectă legea de bază umanitară și de respectare a drepturilor omului. Se țintesc structuri civile, de toate părțile participante în conflict aproape zilnic. Ne uh, preocupă atacurile recente asupra medicilor fără frontiere, s-au ajuns la victime, număr mare. Iată încă un exemplu a încălcării legislației internaționale care are loc în cursul acestui război. Criza umanitară este în creștere. Organizațiile umanitare uh, estimează că 20 de milioane de iemeniți, adică 1% din populație, au nevoie de asistență umanitară. 40 de milioane uh, nu au suficientă hrană. 40 de milioane, de asemenea, au nevoie de servicii sanitare și, la fel, alte 40 de milioane nu au acces la uh, apă și servicii sanitare. Uniunea Europeană și-a făcut un nume în a se implica pentru respectarea drepturilor omului și în criza din Yemen. Facem asta pe mai multe căi. Pe plan umanitar, UE și-a sporit uh, contribuția cu 17 milioane, aducând uh, totalul la 52 de milioane de euro pentru anul 2015 și alte state membre contribuie deja la uh, asistența umanitară și de urgență și mai multe fonduri vor urma. Trebuie susține, susținute persoanele cele mai vulnerabile, persoanele dislocate intern, migranții care sunt în Yemen și cei care sunt afectați de criza uh, umanitară și de lipsa de hrană, situație care s-a agravat. Uniunea Europeană solicită tuturor părților implicate să acorde acces pentru ajutor umanitar. Doar ajutorul umanitar este doar o parte a problemei, știm acest lucru. Este o populație care depinde 90% uh, de importuri și de asemenea este nevoie de ridicarea uh, interdicției de import. În acest sens, Uniunea Europeană colaborează strâns cu Națiunile Unite și cu celelalte părți implicate pentru a declanșa mecanismul UE de inspecție pentru a permite fluxul de bunuri umanitare în uh, Yemen. Calea politică, escalarea, escaladarea ostilităților în cea de-a doua parte a lui 2014 și mai mult din după martie 2015 au pus uh, <clears throat> sub semnul întrebării tranziția din Yemen și au dus țara în pragul unui dezastru umanitar. Uniunea umanitară, așa cum se stipulează în concluziile din uh, noiembrie 2015, consideră că soluția la această criză trebuie să fie una politică. Trebuie ajuns la un acord politic inclusiv care să corespundă cu cadrul furnizat de inițiativa internaționale și cu rezultatele uh, rezoluțiilor relevante ale Națiunilor Unite. După ce Națiunile Unite au facilitat discuții la Geneva în iunie, a doua rundă s-a a avut loc la Berna anul trecut. Uniunea Europeană se coordonează în um, detaliu cu Națiunile Unite și cu celelalte părți pentru ca o nouă rundă de discuții să aibă loc în următoarele zile. Conflictul implică mulți jucători regionali. Îi încurajăm pe toți cei um, relevanți să joace un rol constructiv la soluționarea crizei. Una din principalele preocupări ale UE se referă la implementarea implementarea uh, pașilor necesari pentru armistițiu de durată, ceea ce presupune să nu fie încălcat de părțile beligerante și este important ca acestea să respecte pe deplin dreptul umanitar și drepturile omului și eliberarea prizonierilor politici. Ajutorul umanitare trebuie să ajungă la populația nevoie, în special la aici, dar și în Sada și în alte regiuni afectate. În situația dramatică în care se află Yemenul, trebuie asigurată uh, răspunderea penală pentru violarea legislației. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat o rezoluție pe 2 octombrie 2015 cu privire la asistența tehnică și co- construirea de capacități în Yemen în ceea ce privește drepturile omului, care stabilește condițiile pentru o comisie națională de anchetă în care care UE dorește să lucreze independent. De asemenea, este nevoie de o închetare independentă a tuturor uh, încălcărilor drepturilor omului și a legislației umanitare. Uniunea Europeană așteaptă cu interes uh, următoarea uh, informare din partea responsabililor uh, ONU la cea de-a 31-a sesiune. Mulțumesc, domnule ministru. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Prima este doamna Maria Gabriel, un minut uh, și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă, domnule ministru, dragi colegi. Situația din uh, Yemen este o, o urgență umanitară, socială, politică. Situația umanitară după uh, conflicte uh, îndelungate este uriașă. Este criza umanitară cea mai gravă și conform Națiunilor Unite. Angaj angajamentul politic actual nu uh, reflectă în clipa de față această stare de fapt. Comunitatea internațională uh, contribuit la un plan revizuit de răspuns umanitar, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că asistența umanitară trebuie să fie imparțială față de victimele acestui război civil. Și amenințarea este dublă, pentru că în clipa de față acest război civil este exploatat de către Al-Qaeda și Daesh, deci există riscul real ca să se extindă până la urmă perioada de instabilitate, de insecuritate iar Yemenul până la urmă poate să constituie din acest punct de vedere o punte și spre Africa și spre uh, Orient, uh, ce privește inclusiv uh, traficul de armament. Există, deci, pericole duble. Trebuie să susținem eforturile Națiunilor Unite pentru ca negocierile să înceapă. Pe de altă parte, Yemenul trebuie să rămână pe ordinea de zi, iar pe termen mediu și lung trebuie să existe o consolidare a angajamentului nostru în statele din zona Golfului pentru un parteneriat corespunzător și pentru ca să nu mai sporească conflictele care au început odată cu primăvara arabă. Vă mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu. Domnul Enrique Guerrero Salom are cuvântul pentru două minute din partea grupului S și D. Mulțumesc, doamna președinte. Atunci când o criză umanitară provine dintr-un conflict, un război, mai ales dacă e vorba de unul intern într-o anumită țară, obiectivul fundamental trebuie să fie să înceteze ostilitățile și să se ajungă cumva la o pace justă și durabilă, pentru că atâta timp cât durează conflictul, ceea ce se produce în primul rând e că se pierd vieți omenești și în al doilea rând că se distrug infrastructurile esențiale care satisfac necesitățile celor care au mai puțin acces la apă, la educație, sănătate și, în al treilea rând, se produce fuga populației și pierderea oportunităților pentru întreagă generație. Și din punct de vedere umanitar, încălcarea constantă a drepturilor omului, ignorarea principiilor acțiunii umanitare și toate aceste chestiuni, până la urmă, se regăsesc în situația actuală din Yemen. După cum a spus reprezentantul Consiliului și, și în acest canal Comisiei, în Yemen, uh, practic 80% din populație, mai mult de 20 de milioane de persoane se află în stare de necesitate și se încalcă în continuu drepturile omului. Și grupul meu și mai ales subsemnatul ca responsabil al, pentru acțiunea umanitară și raportor permanent al Parlamentului European, noi susținem eforturile Consiliului European din aprilie și noiembrie pentru a susține și sprijini ONU în căutarea unei păci sigure și durabile, cu încetarea ostilităților, cu respectarea drepturilor omului și cu permiterea accesului umanitar pentru a răspunde necesităților milioanelor de persoane care în aceste momente nu își pot satisface nevoile esențiale. Mulțumesc. Acum Charles Tannock din partea ECR, un minut. Doamne președinte, ca una dintre cele mai sărace țări din lume, 80% din alimente trebuiau importante înainte chiar de izbucnirea crizei și acum Yemenul se confruntă cu o criză umanitară teribilă, iar agenția ONU și celelalte agenții umanitare au arătat că situația este teribilă. Țara mea, Regatul Unit, a investit circa 250 de milioane de lire sterline în ultimii 5 ani, dar acum trebuie să ne punem în întrebarea uh, inutilității acestor fonduri pentru Yemen pentru că uh, ele sunt doar ținta bombardamentelor de către Arabia Saudită sau uh, țintit și obiective civile în campaniile acestea ale Arabiei Saudite și au murit 6.000 de civili. Căutarea Arabii Saudite în a găsi supra, supremația în zonă face ca populația din Yemen să fie prinsă în acest uh, război uh, pentru supremație. Mulțumesc din partea grupului ALDE, doamna Șapte. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Gânders. Oamenii din Yemen mor de foame și în urma uh, bolilor și în continuare există probleme uh, legate de uh, conflicte. Dar și Statele Unite și Marea Britanie urmăresc aceste evoluții și Cameron a spus că noi facem tot ce stă în puterea noastră. Dar, din păcate, aceste precauții nu funcționează. Trebuie să ne gândim că și demersurile guvernului neerlandez trebuie să fie mai amplificate și în clipa de față Arabia Saudită a boicotat inclusiv acțiunile pe care Națiunile Unite le-au întreprins. Deci este nevoie de o poziție comună pe plan european. Se vorbește în Comisia de Politică Externă de un export de stabilitate. Este un obiectiv nobil, dar eu cred că trebuie să stopăm exportul de armament pentru Arabia Saudită și vă întreb dacă ați veți fi de acord să stabilim la nivelul Consiliului un embargo față de livrările de armament și uh, inclusiv al elicopterelor de luptă. De, pentru că în clipa de față uh, demersurile uh, sunt disproporționale. Uh, Eh, violențele din Yemen determină Uniunea Europeană să își revizuiască inclusiv relațiile cu Arabia Saudită și eh, trebuie eh, să ne gândim în general și la relațiile pe care le avem cu Republica Islamică Iran, pentru că în clipa de față există posibilitatea ca și această țară să ni se alăture pentru încetarea violențelor din Yemen. Iranul și Arabia Saudită trebuie să se implice pentru stoparea violențelor din Orientul Mijlociu. Blocada uh, în ce privește pe calea aerului și pe calea uh, navală uh, a dus până la urmă la înrăutățirea situației, inclusiv doctorii medicii fără frontiere nu s-au mai implicat în a ușura situația oamenilor din această țară. Mulțumesc, doamnă Șrache. Un cartonaș albastru din partea domnului Tenoc, îl acceptați? Vă rog. Domnule Tenoc, 30 de secunde, vă rog. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc că acceptați. Ați vorbit despre Regatul Unit al Marii Britanii, care încearcă să se op- supună unei investigații care este propusă de către țările de jos în ce privește crimele de război din Yemen. Există date de care dispuneți sau ă, când ă, spuneți și de asemenea că Arabia Saudită a atacat țintit ă, spitalele. Sunt acuzații foarte grave și mi-ar fi rușine să știu că Regatul Unit a sprijinit asemenea acțiuni. Mulțumesc, stimate colegi mele. Cred că au fost două chestiuni în observațiile mele pe care s-au contaminat într-un fel. Pe de o parte a existat o propunere din partea guvernului neerlandez și cred că domnul Cunners poate să confirmă pentru că ar fi trebuit să existe o anchetă din partea Națiunilor Unite care a fost blocată și eu cred că ar fi fost esențială. Dar în ce privește uh, acest uh, model de a ataca țintit spitalele, aici există există niște date din partea ONG-urilor și uh, Medicilor Fără Frontiere. Eu uh, am redat ceea ce Medicii Fără Frontiere au afirmat i au observat. Doamna Lunacek, mulțumesc că a mai existat și un al doilea cartonaș albastru, dar eu vă propun ca în cadrul acestei dezbateri să nu acceptăm decât un cartonaș albastru de persoană. De aceea, domnule Carver, pentru data viitoare, următoarea vorbitoare, doamna Marie Christine Vergia, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. În 2011, în Yemen, am asistat la o formidabilă mișcare populară, dar acum avem un război civil între o coaliție pilotată de Arabia Saudită și Houthi, Houthi care sunt uh, aliați forțelor fostului președinte Saleh. Uh, unii încearcă să ne spună că e vorba doar de un conflict intern între suniți și șiiți, unii susținuți de Arabia Saudită, care își dorește stabilitatea frontierelor, ceilalți de către Iran, care își dorește influență regională. Dar asta înseamnă să nu cunoaștem istoria acestei țări, alianțele, jocul acestora, complexitatea situației economico-politice, uh, Sigur este că populația Yemenului, care deja era printre cele mai sărace din lume, uh, suferă și mai mult de subdezvoltare de pe urma atitudinii războinice Arabiei Saudite cu practici medievale la care occidentalii închid ochii, până când Yemenul va rămâne un conflict uitat. Vom repeta oare erorile din Siria? Nu trebuie să mulțumim, să denunțăm lucrurile nici cu ajutorul umanitar. Trebuie să facem presiune asupra actorilor și să nu ne ascundem în spatele Statelor Unite și ONU. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Lohbiller de la Verzi. Vă rog. Un minut. 30. Un minut și jumătate, de fapt. Mulțumesc, doamnă președinte. Din martie 2015, conflictul din Yemen escaladează și uh, aruncă astfel țara într-o catastrofă umanitară. Cei care au de suferit sunt civilii, printre care 2 milioane de copii care sunt uh, periclitați de subnutriție. Uniunea Europeană trebuie să asigure că uh, există suficientă asistență umanitară pentru Yemen. În Yemen se confruntă două alianțe uh, fragile. În nord, cei care îl susțin uh, pe fostul președinte Sadi, iar în sud susținătorii președintelui Hadi și conflictul se complică prin implicarea puterilor regionale sau Arabia Saudită și Iran. Hudiții obțin ajutoare din Iran și Arabia Saudită intervine direct prin bombardamente. Ambele tipuri de ajutoare uh, înfrâng, violează legislația internațională. Au fost bombardate și școli, așezamente civile și depozite de uh, alimente. Se folosește și muniție cu dispersie conform ONU. Atât Al-Qaeda cât și Daesh sunt prezente în conflict. De aceea solicităm atât Iranului cât și Arabii Saudite să nu se mai implice. Nu se dorește o escaladare în continuare a conflictului prin livrarea de arme, ci trebuie găsit o soluție politică sub egida ONU. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea FDD, două minute, domnul Maximo Castaldo. Mulțumesc. Cum, care e modul cel mai bun pentru a păstra tăcerea asupra ce se întâmplă eh, cu dizidenții în interior? Păi, adesea se concentra asupra inamicului din exterior, iată. Dacă nu suntem contra inamicilor, suntem considerați rădători sau teroriști. Asta probabil au crezut saudiții, făcând un război eh, prin procură contra iranieni în Yemen cu minoritatea Houthi. Dar coaliția lor nu funcționează conform planului, că trebuie să fie un instrument eh, ca să sprijine ambițiile militare ale saudiților. Însă, cu eh, cererea amenului, și a babului, care sunt cruciale pentru controlul strâmtorii Babel Mandeb, au cauzat mii de morți, majoritatea din cauza bombardamentelor aeriene. Au murit femei, copii, 3 milioane de refugiați, 16 milioane de iemeniți fără apă potabilă, fără asistență sanitară. Între timp, nu avem o a focului și se tot îndepărtează începutul uh, negocierilor de pace. Se încalcă drepturile omului în fiecare zi, asta spune chiar ONU, mai mult 8.000 de cazuri din aprilie și până acum, când deja uh, exista o rezoluție ONU contra coaliției, secretarul general Ban Ki-moon a început să aibă dubii în legătură cu gestiunea saudită. Eu mă întreb ce trebuie să se mai întâmple ca să se deschidă o anchetă oficială, ceea ce ar fi minimum ce se poate face. N-aș vrea să mă gândesc că statele europene și Statele Unite uh, care nu se prea gândesc la ce se întâmplă acolo, ba chiar uh, acordă ajutor cu informații, cum s-a întâmplat în Arabia Saudită, uh, se consideră oare că ăsta este prețul de plătit pentru a nu ataca direct Arabia Saudită? Întreb ministru și nu în altul reprezentant, de ce nu se lansează procesul de, la, de pace sau măcar să se asume o fermitate în a condamna violențele și să se ceară o anchetă? că altfel dacă tot închidem ochii, până la urmă vom deveni orbi pentru totdeauna. Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor în numele grupurilor politice din partea ENF, domnul Nicola Bey, pentru un minut. În declarația sa din 10 ianuarie, înalta reprezentantă a condamnat noul bombardament asupra unui spital din Yemen, care a făcut șase morți și mai mulți răniți gravi, printre care și membrii ai Medicilor Fără Frontiere. Deci uh, au existat atacuri inclusiv împotriva unor civili. Dar în clipa de față, um, deși este solicitată o anchetă de către Medicii Fără Frontiere, nu s-a ajuns la o anchetă. În clipa de față, al treilea spital deja a fost uh, ținta directă a coaliției antișiite conduse de către Arabia Saudită. Și uh, vreau să vă spun că, de fapt, ONU a semnat un angajament încă în 2008 în ce privește um, o convenție care interzice furnizarea de arme către Arabia Saudită. Și trebuie să ne gândim că Yemen, de atunci o mare civilizație a avut de suferit. Deci să încetăm să mai distrugem această mare civilizație a unui patrimoniu umanitar. Următorul vorbitor, doamna Alesia Maria Mosca, pentru un minut. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Gravitatea situației din Yemen ar trebui să ne impună o colaborare cât mai strânsă între organizațiile umanitare și părțile implicate în conflict. Aici ne exprimăm preocuparea cea mai aprinsă pentru că tocmai în mijlocul unei crize umanitare care devastează populația, asistăm și la uh, lupte între cei care ar trebui să fie de aceeași parte pentru a găsi soluții. Suntem preocupați în special pentru ceea ce se întâmplă în special cu populația. O, spitalele nu au medicamente de bază. Programul alimentar mondial, mondial a arătat că circa 13 milioane de persoane riscă uh, înfometare și au nevoie de asistență alimentară. Și știrile pe care le avem ne arată că coaliția condusă de Arabia Saudită a dus la peste 2500 de morți și bombardarea unor centre de depozitare a medicamentelor și alimentelor. Apelăm pentru o acțiune diplomatică imediată în susținerea populației din Yemen pentru a se crea un coridor umanitar și un armistițiu care să poată uh, da o șansă negocierilor pentru pace. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Javier Nart. Un minut. Dente. Mulțumesc, doamnă președinte. Conflictul din Yemen este unul istoric. În 1975 am fost acolo eh, încă de pe atunci și nu s-a întâmplat nimic pentru că sunt diverse facțiuni religioase care se luptă acolo, dintre care Houthi și iată acum intervine și Arabia Saudită, cum a intervenit încă din 1920 ca să aibă influență în Yemen. Și în acest moment conflictul este unul deci istoric, unul din multele din această regiune Marea problemă în acest moment e intervenția brutală și criminală a Arabiei Saudite, care într-un conflict, conflict intern intervine și îl transformă într-un masacru pentru că vrea hegemonie în zonă. Și asta o face și cu mercenari, printre care aproape 3.000 de columbieni. Noi le spunem că sunt prieteni, dar hai să le spunem că ajunge, pentru că prima dată trebuie să fie expulzați agenții agresori externi și numai după aceea vom avea pace în Iemen. Deci sunt complet de acord uh, cu conferința de pace, însă ca să ajungem la asta, trebuie să expulzăm pe agresori, în acest caz pe saudiți. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor pentru un minut 30, domnul James Carver. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește adunarea din Arabia Saudită, uh, care încearcă să se angajeze cum afirmă pentru uh, independența uh, Yemenului, vreau să spun că Există, din păcate, numeroase mișcări fundamentaliste și uh, o serie întreagă de mișcări. Din păcate, nu există uh, susținere uh, din partea Arabiei Saudite care să ducă până la urmă la rezolvarea situației. Se pare că nu pot fi aduse lucrurile sub control și nu vreau să mă implic într-un fel în a da dreptate unora sau altora, dar cred că toate elementele care pot să pacifice această regiune trebuie să fie susținută, pentru că, din păcate, populația din Yemen suferă, moare, pentru că Arabia Saudită și Iranul uh, se implică politic și nu găsesc soluții pentru această criză. Dacă ne dorim să stabilizăm Yemenul pentru viitor, trebuie ca și actorii internaționali uh, să se implice mai mult la fața locului și să uh, îi eh, combată pe cei care produc o situație atât de tragică cu asemenea costuri umane. Mulțumesc, domnule Carver, pentru un minut 30, domnul eh, Eugen Freund. Nu, îmi pare rău, eh, un minut figurează pe lista mea. Domnul Carver a avut un minut 30, dar nu l-a respectat. Deci aveți la dispoziție un minut. Îmi pare rău că există atâta suferință există o regiune atât de importantă din punct de vedere strategic. 6.000 de oameni și-au pierdut deja viața și uh, numărul victimelor uh, crește de la o zi la alta. Există 6 milioane de oameni care suferă de foame. Nu există apă potabilă, nici furnizare de energie electrică. Este foarte important ca negocierile de pace să înceapă cât mai repede cu putință. Este important ca și organizațiile umanitare uh, care desfășoară o activitate atât de importantă în această regiune să poată să opereze. Noi din Uniunea Europeană trebuie să sprijinim uh, toate demersurile pentru a se ajunge la o pace durabilă, dar nu trebuie în același timp uh, să furnizăm în calitate de exportator de armament uh, muniția acestei regiuni care este deja una foarte explozivă. Trebuie ca toți cei implicați în acest conflict să se așeze la masa negocierilor negocierilor. Domnule Franț, tocmai mi s-a spus că grupul dumneavoastră politic insistă, mai aveți 30 de secunde la dispoziție, vă rog continuați. Voi prim, mă, mă voi uita la ceas. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveam dreptate de data aceasta în fața noastră, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Trebuie să se facă progrese pentru ca să se poate chiar după bombardamentele din ce parte au venit și ele să se mai renască ceva, pentru că după haos și după înfruntările sângeroase, tot Al-Qaeda sau Daeshul profită de ceea ce s-a întâmplat și aceasta are consecințe directe asupra Europei. Până la urmă, se pare că unul din teroriștii de la atentatul de la Paris a fost într o într-o tabără de antrenament în Yemen. Mulțumesc! Se pare că sunt probleme în sistem, îmi pare rău, nu e vina mea, dar uh, sper că am reușit să rezolvăm situația. Acum are cuvântul domnul Ignacio Corao pentru un minut. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte. 3.000 de civili au murit. Uh, numărul acesta de victime cred că este destul de clar pentru a înțelege cât de gravă este situația în Yemen. Yemenul este într-adevăr într-o situație foarte dificilă de foarte mult timp, însă între timp a devenit de fapt un uh, război prin procură și o um, scenă de întâlnire a rebelilor cu uh, forțe armate. Acum însă putem spune că s-au propus foarte multe lucruri, s-au făcut programe, favorizarea procesului de pace și așa mai departe, dar mi se pare că, din păcate, claritatea și fermitatea este necesară ca să spunem că Arabia Saudită este principalul actor în acest conflict, dar armele noi le dăm. Pentru că, de exemplu, chiar și guvernul italian uh, uh, aprovizionează în continuare uh, Uh, Arabia Saudită, dar și Marea Britanie și Statele Unite participă la această înarmare, iar noi suntem, de fapt, cei care trebuie să urmăm oarecum indicațiile liderului nostru din politica externă. Dacă vrem să fim credibili într-un astfel de caz, trebuie să fim mai fermi și mai puternici în ceea ce privește Arabia Saudită. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Asis, dar care nu este în sală, dacă nu mă înșel. Așa că dau cuvântul direct uh, următoarei vorbitoare, doamna Giufrida. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația în Yemen e absolut dramatică. Peste 80% din yemeniți au nevoie de asistență umanitară. Vorbim de 21 de milioane de persoane care se află într-o situație foarte gravă, iar situația se deteriorează în fiecare zi, sunt atacate clinici, spitale și centre de primire. Situația nu este sigur mai rea decât în alte regiuni din Orientul Mijlociu, iar UMN-ul nu trebuie să fie considerat și nu poate fi considerat un caz izolat de, de război civil, ci trebuie să fie văzut într-un context de conflicte permanente în toată această zonă. Iemenul este deja de mult timp uh, un măr al discordiei între Iran și Arabia Saudită, iar uh, uh, contrarierea între Iran și Riyadh și Teheran sunt de fapt este o chestiune care de fapt face să profite Al-Qaeda. Al-Qaeda este extrem de puternică din cauza aceasta și trebuie să cerem o a focului cât se poate de repede. Trebuie să nu lăsăm, să nu ne lăsăm uh, deoparte pentru a lupta teror, împotriva terorismului și fundamentalismului. Mulțumesc. Trecem acum la procedura CHDI. Am trei persoane și o să dau cuvântul tuturor. Primul este domnul Polciac, Stanislav. Un minut, vă rog. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Já si velmi vážím úsilí, které prokázal. Mulțumesc, domnule președinte. Respect eforturile instituțiilor europene de a ajuta la rezolvarea situației umanitare din Yemen, dar cred că este mare păcat că ne limităm la rolul de spectatori ai luptei între Iran și Arabia Saudită în regiune. Ar fi păcat nu doar din punct de vedere al rolului și al finanțării pe care deja am transmis-o în această regiune ca Uniunea Europeană, ci ar fi o situație nefericită și față de populația civilă de acolo pentru că în momentul în care Arabia Saudită adoptă pe termen lung acest rol de actor, de formator de coaliții militare și în același timp partener al Statelor Unite și al Europei, ar trebui să negociem cu Iranul, de asemenea, astfel încât să nu iasă acolo un câmp de bătălie pentru a proteja populația civilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nicola Caputo, acum pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația umanitară din Yemen este foarte gravă. Două treimi din populație au nevoie de asistență și ajutor umanitar țara a devenit scena unui uh, război uh, care, pe care experții îl numesc prin procură între Arabia Saudită și uh, Yemen. Uh, care se bate de fapt, se bat fiecare pentru hegemonia în regiune respectivă. Criza umanitară însă este deja din ce în ce mai gravă și a ajuns la nivelul 3 de urgență cea mai mare posibilitate de cel mai mare nivel. Bombele nu mai, uh, a, nu mai uh, cad doar în anumite locuri, ci civilii sunt și ei foarte des victimele, ba chiar spitalele au fost ținta atacurilor cu bombe. Ar trebui să se oprească bombardamentul împotriva țintelor civile și infrastructurii publice și ar trebui să se facă eforturi majore pentru ca să se găsească o soluție la această criză, iar Uniunea Europeană ar trebui să aibă o voce unită, fără să mai uh, existe sincope și e nevoie de o soluție politică, în primul rând, la această criză. Mulțumesc și ultimul vorbitor la CHDI, domnul Notis Marias, un minut. Mulțumesc, Mulțumesc, doamna președinte. În octombrie anul trecut, un responsabil de la Crucea Roșie spunea că după șapte luni de război, Yemenul seamănă cu Siria după ani în șir de război. 10.000 de persoane și-au pierdut viața în ultimul timp, peste 600 de copii, o criză umanitară de amploare la o populație de 21 de milioane, sunt 19 milioane care nu au acces la apă, 14 milioane care nu au acces la apă la hrană și milioane de copii <clears throat> subnutriți, Țin cont de faptul că țara depinde de importuri. după o întreagă serie de atacuri, cel mai recent e cel care a vizat un spital. Uniunea Europeană are datoria morală de a recunoaște ceea ce reprezintă crime de război. Președintele, mulțumesc. Trecem acum la ultimul vorbitor, domnul Kanders, care o reprezintă pe înalta reprezentantă pentru politică externă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încep cu un subiect care a fost uh, menționat, că nu putem fi doar observatori. Cred că aceasta este o declarație extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, nu putem fi doar observatori și nu suntem doar observatori. Situația actuală din Yemen, așa cum ați menționat cu toții în această după-amiază, este o îngrijorare pentru toți membrii Consiliului și mă bucur să vorbesc în numele doamnei Federica Modăini pe această temă. Într-o notă personală, să știți că eu am fost des în Yemen. În Yemen era o criză anunțată, aveam dezastre ecologice, un mediu destul de dificil și guvernanță proastă. Și această combinație a dus, mai ales în regiunea în care se află Yemen, la criza în care ne aflăm acum. E o situație catastrofică și toți actorii umanitari au descris situația de catastrofică. Cu toții suntem îngrijorați. Și întrebarea care se pune este, suntem sau nu observatori? Rolul proactiv al înaltei reprezentant este că suntem unul dintre puținii actori care poate discuta cu toți partenerii. Lucru important pentru că o criză umanitară se poate rezolva doar dacă se, face, se înregistrează progrese și la nivel politic. Mulți dintre dumneavoastră au spus asta în această după amiază. Și pot să vă citez. Este un subiect cheie cu care ne confruntăm. Și de asemenea, avem și problema drepturilor omului. Consiliul uh, pentru drepturile omului de la ONU și nu uh, Uh, vorbesc în numele guvernului uh, olandez aici, Consiliul pentru Drepturile Omului a adoptat o rezoluție de compromis pe 2 octombrie 2015 care stabilește condițiile pentru o Comisie Națională de Anchetă care ar trebui să lucreze independent și subliniez încă o dată solicitarea noastră să există o anchetă independentă pentru toate presupusele încălcări ale drepturilor omului. Uniunea Europeană va urmări îndeaproape actualizările făcute de înaltul comisar pentru drepturile omului la următoarea ședință de Consiliu și raportul scris. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit nu doar despre situația umanitară, ci și despre respectarea dreptului umanitar internațional. Ne îngrijorează rapoartele credibile legate de munițiile cluster în zonele populate. Și notăm cu satisfacție că înaltul comisar pentru drepturile omului a inclus acest subiect în uh, ancheta desfășurată de Comisariatul ONU. După cum știți, avem uh, un embargo de arme asupra uh, Arabiei Saudite, care nu e o reacție la situația actuală, dar este important să avem o poziție comună poziție care va fi discutată și la grupul de lucru uh, Uh, prezidat de SAE. Mulți s-au referit și la aspectele regionale, inclusiv la tensiunile dintre Arabia Saudită și vecinii săi și uh, ce impact au asupra discuțiilor facilitate de ONU. În primul rând, n-ar trebui să aibă niciun fel de impact. Uh, toți actorii implicați sunt deja implicați uh, în uh, susținerea negocierilor în privința Yemenului și ar trebui să facă toate eforturile pentru a nu periclita aceste discuții. Sper să se registreze progrese în zilele următoare. Deși indicațiile recente ne arată că s-ar putea să se ajungă la un acord undeva la începutul lunii februarie. Îl susținem în special pe domnul Ismail Ahmed, care este trimisul special al ONU, care face toate eforturile pentru a se asigura că se obține un rezultat. Avem încredere și în declarațiile guvernului iemenit. Arabia Saudită și-a declarat angajamentul față de aceste negocieri și sperăm că se va aplica un acord de încetare a focului durabil. și se va implementa și rezoluția ONU 2216. În ceea ce privește Medici Fără Frontiere, Medecins Sans Frontier, și acesta a fost unul din subiectele ridicate de mulți deputați. Am văzut multe atacuri în uh, uh, ultimele luni uh, în multe locuri din lume asupra Medecins Sans Frontier și, bineînțeles, acest lucru trebuie investigat. Uh, iar înaltul comisar pentru drepturile omului va face un raport pe această temă în discuțiile pe care le-am menționat. Uh, s-a pus întrebarea dacă luăm legătura cu Teheranul. Da, Iranul a fost, uh, a sprijinit politic uh, această mișcare și sperăm că se va ajunge la un acord durabil. Iranul este un jucător important în zonă și UE poate discuta, așa cum am spus, cu toți partenerii și poate să încurajeze Iranul să ajungă la o soluție pașnică pentru regiune. Pentru că este esențial și, cum ați spus și noastră, pe bună dreptate, dacă acest lucru nu se întâmplă, doar ISIS și grupurile extremiste vor profita de asta. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru posibilitatea pe care ne-ați oferit-o să discutăm despre Yemen. Cred că este un subiect uh, extrem de fierbinte. Dacă vă uitați la cifrele legate de oamenii care au de suferit, uh, e nevoie de atenție politică. Am uh, aflat pe pielea noastră că instabilitatea în zona Orientului de Mijlociu are un impact direct asupra stabilității noastre. Și avem nevoie nu doar de uh, un acord politic durabil, ci va trebui să uh, facem și o muncă de reconstrucție. Dacă mergeți în capitala Yemenului acum, vedeți uh, ce distrugere a avut loc acolo. Uh, în orice caz, Uniunea Europeană intenționează să continue să se angajeze cu partenerii din regiune pentru un efort strategic al comunității internaționale și este pregătită să-și joace rolul în beneficiul tuturor iemeniților. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Herr Minister, auch für Ihre ausführlichen Mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste explicații foarte ample. S-a terminat dezbaterea astfel și